celor care sunt de acord cu circurile. Vă mulțumesc. Mulțumesc, um, stimați colegi. Acum uh, mă bucur uh, să urez bun venit alături de noi unei delegații a Parlamentului uh, canadian și a misiunii Canadei la Uniunea Europeană, care sunt prezenți în tribuna diplomatică. Această delegație este la Bruxelles pentru a se întâlni cu omologilor din Parlamentul European cu ocazia celei de-a 37 uh, reuniune mixtă parlamentare între Uniunea Europeană și Canada luni și marți, în această săptămână, s-au uh, întâlnit și au discutat cu uh, o parte din colegii noștri, iar ei ieri au fost la Ypres cu ocazia comemorării armistițiului. Vreau să um, urez uh, succes în continuare delegației canadiene pe parcursul vizitei sale în Uniunea Europeană. Acum uh, o să continuăm cu explicațiile privind votul.